Thank you very much. Dear colleagues, uh, good morning. Dragi colegi, bună dimineața. Colegul nostru Vincenzo Iovine m-a informat că va adera la grupul uh, socialiștilor și democraților. Acum trecem la voturi și începem cu raportul Winkler. Vot cu apel nominal. S-a deschis votul.